celor care au semnat această declarație, ca și asistenților noștri Inge și Alessandro. Mulțumesc, felicitări vouă și trecem acum la voturi. Este vorba despre raportul domnului Michel uh, privind regulamentul uh, Parlamentului European și Consiliul de Modificare. S-a deschis votul prin apel nominal. Dacă a votat toată lumea, vă rog. Doamna de Kaiser, ne grăbim. S-a închis votul. Se adoptă cu o largă majoritate raportul Moreira. Supun la vot uh, prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Uh, cu o largă majoritate se adoptă. Iar acum uh, raportul Moira Bis. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. de asemenea o largă majoritate pentru felicitări. Iar acum uh, cel de-al treilea raport Moreira s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Și aici, largă majoritate pentru felicitări. Raportul domnului Simpson, ridicăm mâna. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea cu o largă majoritate fericită domnului Simpson. Iar din nou, uh, domnul Simpson, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă cu largă majoritate felicitări din nou, domnule Simpson. Iar acum numele Comisiei Parlamentare nu sunt amendamente. Ca atare, numele colegilor de pe listă sunt adoptate. Iar acum raportul domnului Florenț. Blocul numărul 1 prin apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. E aprobat. Se aprobă. Poziția Consiliului este adoptată. Raportul CLAS Două blocuri de amendamente. Primul bloc. Apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. se aprobă cu o largă majoritate. Poziția Consiliului modificată este adoptată. Felicitări colegului Clas. Raportul Bove. Alineatul 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm. Verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se aprobă. Alineatul 26, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. A doua parte. Cine e pentru? Domnule președinte, nu am votat uh, propunerea comună de rezoluție cu privire la dezechilibrele în distribuția de alimente. Vine după quello. Vine după, spune domnul președinte. Votăm alineatul 26. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. abț Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 11. Cine e pentru? Vă rog, ridicați mâna. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. F. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Q. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Propunerea de rezoluție în ansamblul său, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări colegului Bove. Echilibrul lanțului alimentar. Vă rog. După adoptarea acestui text, cred că este important de subliniat că uh, Întreaga Comisie Agri a făcut o muncă colectivă și datorită acestei munci colective vom putea exercita și mai multe presiuni asupra Consiliului și Comisiei pentru ca, în sfârșit, în Europa să se țină cont de agricultori. Fie că e vorba despre um, cheltuielilor, fie de venituri. Mulțumesc colegilor care mi-au permis să redactez acest raport.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 S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respinto. 5. La... Se respinge. 5. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. 6. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Propunerea de rezoluție comună, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări! Raportul Patriciello. Vă rog. Vorbe, do dorește cineva să intervină? Vă rog. Doamna Corață, vreau să spun că în legătură cu această rezoluție comună privind dezechilibrele, în lanțul de aprovizionare cu alimente. Pe viitor vreau să invit pe colegii de la Comisia Agri să coopereze mai bine cu ceilalți din Parlament, mai ales cu membrii IMCO, pentru că împărtășim aceleași preocupări și am dori să ne unim forțele și să nu lucrăm în mod birocratic. Astfel am fi mai credibili față de exterior și am avea un impact și o credibilitate mai mare. Mulțumesc pentru înțelegere și pentru cooperare. I colleghi della Commissione Agricoltura hanno la stessa... Cred că colegii de la Comisia Agri au aceeași dorință de cooperare. Raportul Patriciello. Votăm acum cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cu o majoritate foarte mare. Felicitări domnului Patriciello. Acum raportul Carona. Alineatul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea de rezoluție în ansamblul ei pentru împotriva abțineri se adoptă felicitări raportorului. Poftă bună! dichiarazioni di voto su... Trecem acum la explicațiile orale de vot privind concluziile Consiliului European. Domnul Hannan, aveți cuvântul.